say that the votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon, everybody. May I have attention, please? Well, first of all... Bună ziua tuturor și, în primul rând, aș dori să vă urez bun venit la Bruxelles. Celor care vin din uh, zonele în care vara a fost uh, fierbinte, Cred că acestea se bucură să vină într-o zonă în care este ceva mai răcoare. Sper că ați petrecut cu toții o vacanță plăcută, cel puțin la fel de plăcută ca mine, dar iată, astăzi e momentul să începem să lucrăm. Așadar, haideți să reluăm ședința noastră. Proiectul de ordine de zi, are cineva obiecții? Dacă nu, ordinea de zi este adoptată în această formă. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din, datele, din uh, iunie și iulie le considerăm ca de obicei ca fiind adoptate dacă nu are cineva din sală obiecții referitor la acestea. Conform uh, practicii uzuale, această ședință va fi transmisă în direct pe internet, iar Corespondența care va sosi între timp va fi pusă la dispoziție tuturor celor care sunt interesați de un punct anume. Punctul 4. Situația actuală a negocierilor trilaterale. Ultimul punct uh, despre care am vorbit s-a referit uh, la preferințele comerciale cu Pakistanul, care a fost încheiat în 11 iulie, iar textul a fost adoptat pe 18, așadar se va regăsi pe, în plenară la următoarea ședință sau la una dintre următoarele plenară. Așteptăm reacția Consiliului, pentru că până una alta am adoptat poziția Parlamentului. Acest lucru s-a întâmplat acum două luni, dacă nu greșesc, cam prin mai sau poate martie, iar Consiliul tergiversează prea mult lucrurile și nu apare reacția lor. Iar acestea sunt lucruri importante. Este vorba despre alinierea achiului Uniunii la, noul, la noile prevedere ale tratatului de la Lisabona în ceea ce privește actele de punere în aplicare și de implement și actele delegate. De aceea așteptăm poziția Consiliului pentru a putea începe negocierile. Nu există niciun motiv pentru tergiversări suplimentare. Am început schimbul de opinii informal cu Consiliul referitor la regulamentele privind acordul cu America Centrală, însă încă nu a existat uh, niciun vot, iar trialogul formal uh, nu a putut să înceapă încă. Punctul 4. Punctul 5. Finanțarea activităților comerciale și a investițiilor IMM-urilor din Uniunea Europeană. Acesta este un uh, raport din proprie inițiativă din partea comisiei noastre. Aceasta este examinarea proiectului de raport. Acesta se regăsește în dosarul dumneavoastră. Raportor este domnul Ian Zahradil, dar uh, el nu este prezent uh, la reuniunea noastră. Așadar, uh, îl voi ruga pe Robert Sturley să îl înlocuiască, așa cum a solicitat raportorul. Well, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Zahradil își cere scuze pentru faptul că nu a putut să participe la această reuniune din motive personale și m-a rugat pe mine să îi citesc raportul pe care l-a pregătit. În primul rând, permiteți-mi să vă uh, reamintesc uh, cât de importante sunt IMM-urile în contextul economiei Uniunii Europene. 99% din toate întreprinderile Uniunii Europene sunt IMM-uri. Conform uh, estimărilor Comisiei, aceasta este o cifră surprinzătoare, 23 de milioane de întreprinderi oferă două treimi din joburile, din locurile de muncă din sectorul privat. Nu toate IMM-urile reușesc însă să se integreze la nivel global. De aceea dorim ca aceștia să beneficieze de sprijin, astfel încât să uh, poată beneficia de politicile încheiate după uh, semnarea tratatului de la Lisabona. Lipsa de uh, acces la informații și lipsa de capital sunt factori importanți care duc la obstrucționarea internaționalizării IMM-urilor. Raportorul a recomandat, printre altele, următoarele acțiuni necesare. 1. Să se simplifice mediul economic pentru IMM-uri în consultare cu asociațiile pentru IMM-uri, camerele de comerț și industrie. De asemenea, în consultare cu alți, uh, alte părți interesate relevante, în uh, dorința de a reduce birocrația și de a sprijini IMM-urile. În al doilea rând, adoptarea unor helpdesk-uri um, la nivel național pentru IMM-uri care să le susțină astfel încât IMM-urile să beneficieze în limba lor uh, Uh, de informații în ceea ce privește exporturile, importurile, oportunitățile în acest domeniu, um, să cunoască barierele existente pentru comerț, tarifele existente, protecția investițiilor, să uh, cunoască prevederile în ceea ce privește litigiile și medierea acestora și alte informații necesare. În al treilea rând, IMM-urile trebuie să fie implicate în uh, înființarea și consolidarea standardelor internaționale. Regimul uh, de uh, reglementare se repercutează în mod direct asupra activităților, de aceea este necesară această implicare. De asemenea, IMM-urile trebuie să fie susținute, trebuie să cunoască toate acordurile care au fost încheiate și negociate și trebuie să se pună accentul pe uh, acordurile cu țările terțe. În ultimul rând, pentru ca Comisia și SEAE să dezvolte um, relații diplomatice, comerciale, îmi cer scuze, citesc încă o dată, spune vorbitorul, pentru că aceste relații să se dezvolte în mod pozitiv, este nevoie de diplomație la toate nivelurile mulțumesc. Raportorii din umbră sunt prezenți. Pipi. Doamna Zamora, din partea PPE-ului. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Salut pe toată lumea și doresc să spun în primul rând că eu sper că am putea să primim și noi o um, versiune tradusă a acestui raport, pentru că în acest moment există doar versiunea în limba engleză și aș prefera să beneficiez de ea în limba mea maternă. Am citit uh, această versiune în linii mari, sunt de acord în ceea ce spune, uh, cu ceea ce spune raportorul, în ceea ce privește la accesul la informații și la capital și cred că este un raport uh, bine făcut. De asemenea, cred că ar trebui să mai punem accentul pe faptul că toate măsurile care sunt implementate trebuie să ducă la uh, susținerea IMM-urilor și să, imm și să completeze ceea ce deja există pentru a se crea plus valoare europeană. Este necesar ca totul să fie în conformitate cu programele desfășurate la nivel național, regional și internațional. Uh, la punctele 1 și 2 uh, s-au prezentat uh, niște idei importante, trebuie realizată o analiză a costurilor și beneficiilor, astfel încât uh, lucrurile să se așeze cum trebuie. Uh, de asemenea, obstacolele uh, vamale nu trebuie să reprezinte un impediment în calea desfășurării activității de către IMM-uri. Acestea trebuie tratate în contextul dispozițiilor Organizației Mondiale a Comerțului. De asemenea, uh, certitudinea juridică în străinătate. Acesta joacă un rol important pentru IMM-uri. Este uh, necesar ca această certitudine juridică să fie dată. De aceea, dacă anumite companii doresc să investească la nivel internațional, certitudinea juridică trebuie să fie dată. De aceea eu cred că Uniunea Europeană, împreună cu partenerii comerciali, trebuie să se asigure că această certitudine juridică este dată felicit Comisia pentru măsurile care au fost implementate și sper ca IMM-urile să fie susținute în continuare. Îl felicit și pe raportor pentru raportul său complet. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Membrii acestei comisii? Nu? Îmi cer scuze, se corectează președintele? Amelia Dezbrote? Nu te-am văzut înainte. Înțeleg, uh, parcă totodată foarte mică, spune vorbitoarea. Indeed. Well, um... Mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați oferit-o de a prezenta punctul de vedere al verzilor. Verzii sunt precauți în general în ceea ce privește ideea că IMM-urile trebuie să se concentreze în mod uh, necesar asupra internaționalizării activității sale. Internaționalizarea este uh, destul de scumpă, absorbe resurse umane și este riscantă. Uh, În orice caz, noi dorim să subliniem aspectul um, instrumentului de apărare uh, care se referă la comerțul corect. Uh, domnul Winkler uh, a realizat un raport la IMCO pe această temă. Se spune că este foarte important în aceeași măsură să se uh, protejeze IMM-urile împotriva practicilor neloiale comerciale uh, în acest context. În mod personal, aș dori să adaug uh, alte două îngrijorări referitoare la uh, economiile industrializate. Avem aici de a face cu problema impredictibilității și a unor intervenții uh, surprinzătoare. Nu știm cum uh, vor fi afectate IMM-urile în ceea ce privește exporturile, de aceea ar fi bine ca Parlamentul European să solicite o evaluare referitoare la modul în care IMM-urile se consolidează și cum se descurcă ele pe piețe internaționale în contextul economic actual. De asemenea, știm foarte bine că este uh, un lucru obișnuit mai ales în ceea ce privește sectorul comunicării și informațiilor, că atunci când IMM-urile care își au sediul în uh, Uniunea Europeană, care încearcă să deschidă o filială în Statele Unite, ele uh, sunt confruntate cu anumite cabinete de avocatură care au anumite solicitări specifice și toate aceste lucruri sunt foarte uh, scumpe. Companiile de multe ori trebuie să uh, se implice în anumite proceduri tehnice uh, complicate și cred că ar fi important pentru noi să apărăm drepturile IMM-urilor europene în străinătate, mai ales acolo unde există asemenea abuzuri de drepturi intelectuale. Mulțumesc! Sorry for my failure to see you were there. Mă iertați că nu v-am uh, găsit imediat în sală. Voi da acum cuvântul lui Ari Weber din partea socialiștilor. Ca și uh, antevorbitorii mei, um, uh, voi vorbi despre același subiect. Eu am fost reprezentant al delegației cu China, al uh, Uniunii um, Parlamentare și în um, relația cu Camera de Comerț și Industrie a Uniunii Europene în China am întâlnit adesea reprezentanți ai IMM-urilor. Nu e vorba de grupuri foarte mari în uh, aceste de cazuri. Există uh, IMM-uri și întreprinderi de uh, dimensiuni mijlocii care sunt victime ale contrafacerii, uh, li se fură drepturile de proprietate intelectuală și industrială și uh, sunt uh, fără apărare, așa cum s-a spus. Există însă proceduri care pot fi inițiate la OMC și um, grupurile mari au acces la aceste proceduri care sunt costisitoare uneori foarte costisitoare. Grupurile mari pot să o facă pentru că au uh, mijloacele financiare, uh, de resurse umane și uh, financiare. Însă, IMM-urile nu pot folosi arsen- arsenalul OMC pentru că nu dispun de același arsenal. Având în vedere acest aspect al problemei, cred că trebuie neapărat să vedem cum putem înființa proceduri care să susțină IMM-urile și care să le permită să uh, declanșeze uh, proceduri pentru a se apăra. Mulțumesc, domnul Scholz, cu aer cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă cer iertare din partea raportorului nostru din umbră pentru că se află la o reuniune politică în Irlanda și nu a putut participa la reuniunea noastră de azi. Fără îndoială, acest raport din proprie inițiativă este unul foarte important. Doresc să subliniez că trebuie să analizăm uh, cu foarte multă seriozitate. În, uh, din multe puncte de vedere sunt de acord cu observațiile colegilor uh, mei, care au spus că competitivitatea IMM-urilor pe piața internațională reprezintă una dintre provocările principale ale Uniunii Europene. Um, Paul dorește să mm, adauge două uh, sau trei uh, chestiuni care nu au fost acoperite. În primul rând și memoriile trec printr-o recesiune și ele se confruntă cu criza actuală care nu afectează doar Uniunea Europeană, ci și alte părți ale lumii. Avem uh, în fața noastră o provocare mondială. Trebuie să vedem cum își pot dezvolta IMM-urile propria lor strategie de a se dezvolta spunem că IMM-urile reprezintă unul dintre principalele motoare ale dezvoltării economice, pentru că creează locuri de muncă și ajută um, economiile europene și de aceea trebuie să vedem cum putem stabiliza um, situația IMM-urilor în uh, această situație de recesiune. Colegul nostru deja sublinieze de asemenea că nu doar accesul la credit este important, de asemenea, trebuie să ne gândim cum afectează uh, scăderea piețelor uh, interne, um, uh, cum, cum putem transforma um, recesiunea de pe piețele naționale în dezvoltare, în creștere economică. Nu spunem că IMM-urile trebuie să urmeze um, companiile mari, în, în uh, piețele uh, terțe. IMM-urile concurează pe piețele naționale, așa cum s-a spus, și um, se confruntă cu um, foarte multe probleme când se pune problema internaționalizării. Criza este una la nivel internațional și ar trebui să ne gândim cum putem să reorganizăm economia europeană. Acest raport încearcă să abordeze problema creditelor acordate IMM-urile. Dacă IMM-urile au acces tot mai dificil la credit, atunci fluxul de numerar devine tot mai important. Pentru că nu au acces la uh, credit, multe IMM-uri uh, dau faliment ar fi bine să susținem crearea unui mecanism uh, de export, uh, de uh, acordare de credite pentru import și export IMM-urilor. Se vorbește despre acest aspect la alinatul 7. Colegul nostru consideră că aceasta ar putea fi o soluție, dar că trebuie să continuăm să analizăm problema. De asemenea, ne-a sugerat să discutăm în comisie cum am putea să implicăm băncile uh, în, uh, rest, în asigurarea echilibrului uh, bilanțurilor IMM-urilor. Așteptăm cu mult interes cooperarea cu raportorul. Vom veni și noi cu câteva propuneri pentru ca acest raport din proprie inițiativă să fie interesant pentru uh, întregul Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Contribuții foarte uh, valoroase. Sunt uh, convins că raportorul le va lua în considerare pe toate. Aș dori să știu dacă reprezentanții Comisiei doresc să ia cuvântul. Domnule Limanidis, doriți să interveniți? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Comisia uh, salută acest proiect de raport. Considerăm că a venit la momentul oportun și că abordează adevăratele probleme uh, am uh, analizat acest raport și suntem uh, uh, de acord cu analiza pe care o face și cu prioritizarea pe care a stabilit-o. Este adevărat că internaționalizarea um, este dificilă pentru IMM-uri care se confruntă cu multe obstacole. Una dintre, unul dintre cele mai importante obstacole reprezintă lipsa de capital. Uh, Obținerea um, informațiilor relevante despre piață uh, reprezintă de asemenea uh, o problemă importantă uh, și pentru că obținerea de informații este mult mai dificilă pentru IMM-uri decât pentru companiile mari. Internaționalizarea IMM-urilor aduce multe beneficii economiilor și societăților în general. De aceea, internaționalizarea IMM-urilor a devenit o dimensiune importantă a politicii privind IMM-urilor. Um, așa cum se arată în comunicarea uh, Afaceri mici, lume mare și um, um, cum au arătat-o și alte programe. Raportul uh, de față încurajează Comisia să continue uh, să lucreze în același sens Vom uh, studia cu multă atenție recomandările din acest raport și cu siguranță vom ține cont de ele când vom um, elabora în continuare politica pentru IMM-uri și atunci când vom uh, pune în aplicare viitorul um, program cadru pentru IMM-uri și competitivitate. Așteptăm uh, cu interes adoptarea acestui raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Aveți uh, observații în concluzie? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, cei care au făcut observații foarte uh, pertinente. Știți că uh, și eu am uh, propria mea afacere, un IMM. Um, Helmut știi foarte bine că problema principală este cea a finanțării. Aceasta reprezintă întotdeauna o problemă pentru IMM-uri, pentru că accesul la finanțe uh, Um, nu este deloc ușor pentru companiile mici. Um, vom uh, transmite uh, observațiile care s-au făcut azi raportorului cu uh, toții. Ne dăm seama cât de importante sunt IMM-urile pentru viitorul Europei, pentru că fără um, IMM-uri nu vor exista noi locuri de muncă. Când ne dăm seama că sunt 23 de milioane de IMM-uri în Europa, ne dăm seama cât de important este rolul jucat de ele până la urmă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Termenul limită de depunere a amendamentelor va fi uh, joi 27 septembrie la orele 18. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Raportul interimar în vederea atingerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020. Un aviz din partea um, Comisiei uh, de Fond, Comisia pentru uh, Bugete, Sir Kamal de la ECR este raportor pentru aviz din partea comisiei noastre. Acum uh, analizăm proiectul de aviz pe care îl aveți în dosare. Domnul Kamal, uh, după cum uh, s-a spus, nu a putut fi alături de noi astăzi și încă o dată va fi înlocuit de domnul Robert Sturdy, care și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Asta se întâmplă când ești coordonatorul unui grup mic. În fine, domnul Kamal um, vă transmite scuzele sale și iar eu uh, voi citi notele pe care mi le-a înmânat. Uh, următorul cadru uh, financiar multianual 2014-2020 a fost prezentat în iunie anul trecut de comisie în documentul său Un buget pentru Europa 2020. Comisia a venit cu o propunere actualizată pe 6 iulie 2012. Pentru prima dată, Parlamentul a trebuit să um, dea avizul conform pentru, um, pentru cadrul financiar multianual, conform de la Lisabona. Într-o uh, procedură uh, specială de raport interimar, comisia de Specialitate sunt rugate să-și exprime opiniile în legătură cu propunerea actualizată a Comisiei conținutul cadrului financiar multianual ar trebui să um, reprezintă uh, punctul pe care ne concentrăm în analiza pe care o facem. Pentru că în comisia responsabilă pe fond și coraportorii doresc să știe care sunt um, limitele um, fiecarei celelalte comisii importante. Uh, acest aviz nu ar trebui să abordeze probleme instituționale, precum rolul Parlamentului în um, ajungerea la un consens cu privire la cadrul, noul uh, cadru financiar uh, multianual. Acest aviz trebuie să um, reprezinte o ocazie de a um, indica care sunt preocupările noastre uh, în funcție de um, um, competențele comisiei noastre și reacția noastră generală la um, propunerile de alocări de resurse la uh, diverse titluri și la titlul 4, acțiuni externe. A, a, avizul nostru va contribui la. A, um, va veni să completeze raportul interimar al uh, Parlamentului din octombrie, care va fi prezentat la, consili, la Consiliul din octombrie. Um, va trebui să uh, ne asigurăm că uh, ne aducem contribuția în timp util, că ne adaptăm calendarul conform uh, necesităților. Avizul vine cu câteva puncte importante. În primul rând, cadrul financiar multianual nu, nu are un titlu, un subtitlu referitor la um, comerț. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele politicii uh, țin cont de obiectivele uh, politicii noastre comerciale. Trebuie, prin urmare, să apărăm uh, părțile legate de comerț și de economie ale instrumentului de parteneriat. Aceasta trebuie să fie poziția noastră. Um, trebuie să mă, ne gândim și la um, sudul Mediteranei și la parteneriatul de esc uh, în uh, lumina uh, primăverii arabe. În sfârșit, trebuie să apărăm și un, să luptăm și pentru un anumit grad de flexibilitate, respectând, uh, atunci când se respectă uh, plafoanele creditelor. Lucrurile s-au schimbat față de acum șase ani. Durata cadrului uh, financiar multianual ne permite să, um, care s-a schimbat, ne permite să reacționăm la crize într-un uh, mediu internațional care um, evoluează foarte repede. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi colegi. Dragi colegi, nu este nevoie să subliniez importanța acestui uh, subiect, cadrul financiar multianual 2014-2020. Nu discutăm acum uh, esența, nu discutăm problema resurselor și, cheltu- și a cheltuielilor, ci uh, de spre procedura um, care trebuie să fie adoptată. Deci ne aflăm într-o fază preliminară și stabilim cum uh, trebuie să uh, se implice instituțiile pentru ca rezultatul să fie pozitiv. Aspectele procedurale sunt foarte importante la momentul de față. Mai dorește vreun membru al comisiei noastre să intervină? Cred că nu. Atunci vom da cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Van Poche. Are cuvântul. The floor is yours. Thank yes, you. thank you, Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem uh, comentarii speciale pentru acest proiect de aviz. În principiu salutăm acest, uh, acest proiect de aviz. Aș vrea numai să subliniez faptul că uh, comerțul și obiectivele referitoare la comerț sunt incluse în diferitele instrumente propuse sub titlul relațiilor externe la titlul 4. În ceea ce privește flexibilitatea, da, există diferite um, um, prevederi în acest sens în instrumente sau în uh, arhitectura în general, așa cum a fost ea propusă de comisie. Președintele Robert, o remarcă finală? Nu. Mulțumesc. Cu aceasta încheiem punctul 6. Termenul pentru amendamente este curând, uh, vineri, 7 septembrie la prânz. Să nu uitați. Cu aceasta uh, s-a încheiat ordinea noastră de zi până la vot, însă trebuie să respectăm orarul pentru vot, stabilit pentru vot, ca de obicei. Deci trebuie să suspend reuniunea noastră pentru 15 minute. You are dispensed. Uh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 au dat amendamentul pe uh, mail, pentru că element este, de fapt, într-adevăr pentru asta, dacă se mai discută, să mai spun ceva de sugestii, pentru că mi se pare, mi se pare foarte interesant acest punctul 5. Uh, da. Cosmul, sunt sigur.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 please. Take your seats, please. Vă rugăm să luați loc. Please uh, conclude your conversations, take your seats, let's resume our proceedings. Vă rog să luați loc pentru a putea relua reuniunea noastră. Domnule Caspari, vă rog.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 avizul uh, raportorului nostru, Peter Stașni. Este un dosar pentru care competentă pe fond este Comisia de Bugete. Este vorba de proiectul de aviz pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, adică pentru anul viitor. Votăm două lucruri diferite. Începem prin a vota amendamentele la acest aviz, iar apoi vom vota amendamentele bugetare în sine. Există două liste de vot uh, elaborate de către raportor. Să începem cu avizul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Nu sunt uh, sigur de rezultat. S-a deschis votul pentru amendamentul 4. Domnul Caspari va fi numărat cu un vot împotrivă. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Pare să fie respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Să verificăm a doua parte. Să deschis votul pentru a doua parte a amendamentului 5. S-a închis votul. Și deci se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 12 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru? Cine este pentru a doua parte? Împotrivă, abțineri, să verificăm a doua parte a amendamentului 12. A doua parte, așadar, amendamentului 12. S-a deschis votul, s-a închis votul și a fost într-adevăr respinsă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 13. Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul și era adoptat. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului pentru acest uh, succes. Să trecem la amendamentele propriu-zise la liniile bugetare. Amendamentul 69-25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Mi se spune că nu trebuie să avem un vot final. Deci este adoptat, atât amendamentele cât și avizul sunt adoptate. Cu aceasta încheiem votul și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Dacă încheiem uh, reuniunea cu ușile deschise înainte de program, vom începe cu reuniunea coordonatorilor imediat după aceea. E în regulă pentru toată lumea? Foarte bine. Punctul 8. Acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru modificarea programelor referitoare la uh, aderarea uh, Bulgariei și a României uh, programul acestora devine uh, programul Uniunii Europene, iar uh, Statele Unite trebuie să primească o compensație în acest sens. Din câte știți deja, am adoptat deja astfel de acorduri referitoare la Australia și Noua Zeelandă, Argentina, deci este o categorie de uh, acorduri care nu ridică semne de întrebare. Este uh, vorba de obligații ale Uniunii Europene referitoare la uh, vămi. Articolul 6, uh, aliniatul 6 din Acordul General pentru Tarife și Comerț. Eu sunt raportor în acest caz, în acest dosar este o procedură scurtă. Mă întreb dacă raportorii din umbră doresc să um, comenteze, să facă observații pe acest subiect. Se pare că nu este cazul. Mai do dorește altcineva să intervină? Nu? Dar să ascultăm comisia. Poate comisia are ceva de spus. Domnul Ritzkovski. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vă prezint pe scurt, în câteva cuvinte, contextul în spatele uh, negocierilor uh, pentru articolul 24.6 și să vă ofer o imagine de ansamblu a acordului în sine. Contextul, în primul rând, în spatele negocierilor, negocierilor pe baza articolului 24.6. Scopul este să se ajungă la o ajustare uh, compensatorie consensuală. Uh, negocierile nu uh, țin de noi concesii, ci de compensarea membrilor OMC Uh, pentru uh, tarifele uh, mai mari pe care trebuie să le plătească și tarifele vamale mai mari pe care trebuie să le plătească în țările care au aderat la Uniunea Europeană. Este un exercițiu de rutină. De curând am încheiat acorduri similare cu alte țări, Cuba, Brazilia, Argentina, Australia și Noua Zeelandă în ceea ce privește aderarea din 2007 a Uniunii Europene mai trebuie să fie încheiate uh, două acorduri, unul cu China și unul cu Statele Unite. În ceea ce privește acordul cu Statele Unite, textul a fost inițiat de partea Uniunii Europene uh, de, în ianuarie, apoi în Statele Unite în februarie. produsele care fac parte din pachetul compensatoriu au fost discutate în reuniuni compensatorii în 2009 și în 2010, iar elementele primare ale pachetului de compensație includ uh, o creștere a alocațiilor de uh, carne de pasăre cu 4600 de uh, tone, o creștere a uh, cotelor de porc cu 200 de tone și Um, o creștere a uh, cotei pentru produse procesate. Restul uh, prevederilor se referă la incorporarea în programul um, OMC a cotelor care au existat până acum în programele românești uh, și bulgare. Statele Unite vor include România și Bulgaria în um, um, prevederile sale referitoare la contingente tarifare. Comisia a făcut propuneri pentru decizii ale Consiliului, prima pentru autorizarea semnării acordului și a doua pentru încheierea acestui acord. Autorizarea semnării uh, acestui acord ar urma să fie adoptată în curând. Parlamentul trebuie să își dea acordul la concluziile, la încheierea, pe, pe, pentru încheierea acestui acord, um, iar apoi uh, acest lucru ar urma să fie făcut în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Ne bucurăm să putem participa la încheierea rapidă a acestui dosar. Uh, trebuie să ne oferim uh, acordul, noi la Parlament, pentru uh, încheierea acestui acord. Am prevăzut trimiterea rapor, proiectului de raport tradus până în 24 septembrie și asta în vederea reuniunii noastre din octombrie. Până atunci așteptăm semnarea acordului de către Consiliu. Calendarul ar putea fi 24 septembrie transmiterea raportului la traduceri, discutarea proiectului de raport pe 10-11 octombrie, termen pentru amendamente 15 octombrie la prânz și trimiterea amendamentelor la traducere 17 octombrie, vot în comisie condiționat de semnarea acordului la Consiliu pe 6 noiembrie iar votul în plen în decembrie. Deci până la finalul acestui an am putea să încheiem acest dosar. Punctul 9 de pe ordinea de zi, recomandări către Consiliu, Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și colaborare între Uniunea Europeană și Kazahstan, responsabilă pentru, pe fond pentru acest dosar este Comisia AFET, iar noi am decis să contribuim cu un aviz la această recomandare. Raportorul nostru este Bernd Lange, Avem o situație aici care solicită o intervenție rapidă din partea noastră dacă dorim să intervenim, deoarece AFET a adoptat un program foarte strict și a respins sugestia noastră de a prelungi acest program. Avizul nostru nu poate trece prin procedurile obișnuite, deci traducerea în celelalte limbi în afară de engleză. Coordonatorii au decis așadar totuși să continue în ciuda acestor constrângeri. Proiectul de aviz va fi la dispoziție numai în engleză, la fel și amendamentele dacă ar exista dacă vor exista, vor trebui să fie elaborate în engleză. A fost o, o decizie luată la reunea uh, reuniunea coordonatorilor, însă trebuie să mă conving aici, în fața noastră, că nu există obiecții. Se pare că nu, este, nu există obiecții. Îi dau cuvântul lui Bernd Lange. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Kazahstanul negociază în paralel, pe de o parte, cu Uniunea Europeană despre acordul de parteneriat, iar în același timp cu OMC în ceea ce privește calitatea de membru. Și cred că acesta este un punct în care ar trebui să susținem Kazahstanul, astfel încât acesta să devină uh, membră a Organizației Mondiale a Comerțului pentru a accepta regulamentele în vigoare. Pentru că anumite sectoare chiar chiar și din uh, negocierile noastre, uh, încă plătesc în uh, aer, iar odată cu obținerea calității de membru în OMC a Kazahstanului, um, acest lucru ar, s-ar schimba. Așadar, în următorii ani, Kazahstanul ar putea să fie membru în OMC și s-ar supune anumitor reglementări. Kazahstanul este interesat de exportul de materie primă, pentru că la ei există o bogăție de materie primă. Este vorba despre diferite metale, uh, petrol, gaz și alte materii prime. Volumul uh, comerțului cu materie primă este puțin mai mare decât volumul cu uh, produse finite se poate întâmpla ca aceste bunuri să fie supuse anumitor restricții. Dacă dorim să avem aici un comerț loial, atunci și posibilitățile de acces trebuie să rămână deschise. Și acesta este unul dintre punctele pe care le-am subliniat în aviz. În al doilea rând, în Kazahstan există cu siguranță o problemă în ceea ce privește neacceptarea anumitor uh, drepturi uh, fundamentale ale angajaților și respectarea standardelor de mediu internaționale. În decembrie a existat o grevă a lucrătorilor din domeniul petrolier uh, și astfel uh, beneficiez de anumite informații și anume 17 colege și colegi au fost uh, omorâte de către forțele de ordine. Acordurile comerciale trebuie să prevadă neapărat faptul că standardele uh, occidentale, standardele internaționale și drepturile fundamentale ale omului trebuie să fie respectate, lucru pe care l-am menționat și eu în propunerea de rezoluție. Într-adevăr, termenele sunt foarte din scurt, însă pentru a respecta calendarul AFET a trebuit să procedăm astfel. Cred însă că punctele centrale au fost atinse și sper să aud completări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Sigur că proiectul de aviz uh, în engleză um, este redactat în această limbă. Zabian Lange are posibilitatea să vorbească în limba sa maternă și noi avem această posibilitate pentru că acesta nu este încă un parlament vorbitor numai de limba engleză. Să continuăm așadar discuția. Următorul uh, orator care s-a înscris pe listă este Francis Michele. Mulțumesc foarte mult. Cred că am pierdut începutul acestei discuții, dar doar două propoziții. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru avizul dumneavoastră și, în general, putem spune că noi verzii acceptăm această poziție, însă dorim să facem câteva uh, observații suplimentare care se referă la formulare. S-a vorbit despre drepturile omului și despre faptul că acestea au fost încălcate de multe ori. Noi știm că este vorba despre 18 lucrători care au fost uh, omorâți. De asemenea, um, credem că ar trebui să mai lucreze puțin la uh, formulare și la aliniatul 2, în ceea ce privește materia primă, noi suntem de părere că nu este suficient să solicităm Kazahstanului să deschidă accesul la materia sa primă, ci trebuie să ne gândim ce trebuie să dăm în schimb, pentru că întotdeauna este vorba despre o relație uh, cu două sensuri. Uh, și, într-adevăr, trebuie să dezvoltăm un model care să deservească ambele părți. Vorbim despre materie primă, vorbim despre propriile strategii și obiective uh, în domeniul mediului și în ceea ce privește schimbările climatice. Sigur că um, materia primă joacă aici un rol important. Uh, ea a fost discutată, acest punct a fost discutat și la ITRE. Um, avem probleme mai mari cu aliniatul 4. Este vorba aici despre relația cu IPR. Standardele IPR ar trebui să fie convergente. Drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol foarte important și ele trebuie revizuite de ambele părți. Iar după ca urmare a deciziei pe care am luat-o, este oarecum neclar dacă se va propune un standard în ceea ce privește implementarea drepturilor uh, de proprietate sau nu. Iar în ceea ce privește negocierile cu Kazahstanul, um, a reieșit că ambele părți vor clarifica situația actuală a legislației interne. Încă de anul acesta, poate că membrii comisiei ne pot spune ce s-a mai întâmplat, care au fost evoluțiile până în august 2012 în acest context. În plus, un alt lucru care ne îngrijorează, libertatea internetului în Kazahstan și uh, rapoartele uh, Sans Frontier, reporte San Frontier au uh, menționat același lucru, anumite site-uri de internet uh, care sunt restricționate, anumite informații sunt canalizate către anumite site-uri de internet. De asemenea, în ceea ce privește Google, Kazakhstanul a insistat ca uh, doar serviciile localizate în Kazakhstan să fie utilizate, astfel încât guvernul Kazakhstanului să poată monitoriza mai bine căutările efectuate prin Google. Așadar, uh, aceasta este o îngrijorare a noastră, care nu se referă numai la libertatea internetului, ci și la situația competiției care ar putea să devină neloială. Și cred că și acest lucru ar trebui să fie menționat în raport. Este un lucru pe care îl vom propune sub formă de amendament și sperăm că astfel raportul dumneavoastră va fi îmbogățit și va adăuga câteva idei uh, importante. Însă, în linii mari, suntem mulțumiți de rezultatul acesta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru calendarul foarte strict, iar uh, raportorul nostru din umbră, uh, domnul Murphy, mă critică pe mine și pe ceilalți de la AFET că nu avem un astfel de calendar strict ca alți membri din Parlament. Sperăm așadar că reunind ne eforturile vom ajunge la un rezultat bun și în ceea ce privește două, trei aspecte, noi, cei de la GUE, dorim să subliniem faptul că ar trebui să se adauge niște puncte. În primul rând, rolul Kazakhstanului este foarte important în uh, regiunea Asiei uh, Centrale. Este un uh, partener important pentru Uniunea Europeană și el ar trebui să joace rolul de model um, și în domeniul drepturilor omului um, în regiune. De aceea ar trebui să subliniem poziția noastră în ceea ce privește drepturile fundamentale ale omului, chestiunile legate de aceste aspecte, aspecte pe care le-a menționat și colega mea, de asemenea și uh, dreptul la muncă. Deci ar trebui să ne concentrăm mai puternic pe aceste aspecte. Noi vom uh, înainta câteva amendamente în această direcție, mai ales cu privire la legislația Kazahstanului în ceea ce privește codul muncii, care, din punctul nostru de vedere, reprezintă o regresie și violează anumite um, standarde în domeniul muncii, standarde internaționale. De asemenea, rapoartele privind comerțul internațional și cooperarea internațională cu țările terțe, toate acestea trebuie să fie subliniate și dispozițiile din acestea menționate în mod expres aici. În al doilea rând, doresc să întreb Comisia un lucru. Și anume, aș vrea să știu dacă ne poate explica, cu referire la raportul din iunie 2012, înaintat de Wall Street Journal, care se referă la o companie care lucrează în domeniul petrolului uh, și la o companie de logistică a Deutsche Post AG. Aici s-a primit un e-mail care vorbea despre anumite proceduri ilegale. DHL-ul și consorțiul care include orice tip de cooperare comună uh, a lansat o anchetă în această direcție. Aș vrea să știu dacă Comisia sau Serviciul European de Acțiune Externă ne-ar putea prezenta uh, niște informații actualizate cu privire la acest subiect. Și printre alte întrebări pe care doream să le menționez, doresc să mă refer și la rezoluția privind Kazahstanul, rezoluția Parlamentului European, care solicită Serviciul European de Acțiune Externă să monitorizeze îndeaproape demonstrațiile uh, care au avut loc uh, anul trecut în decembrie și aș vrea să știu ce s-a făcut, care sunt rezultatele investigațiilor realizate până acum. Și, în ultimul rând, uh, și colega mea a menționat deja acest lucru, am vrea niște informații actualizate referi, din, din ambele părți, din partea Comisiei, referitoare la drepturile de proprietate intelectuală și negocierile în acest domeniu. Aceste lucruri ar putea fi adăugate la dezbaterea noastră și poate că um, poziția exprimată de noi în aviz ar putea astfel fi influențată într-o oarecare direcție. Mulțumesc cu acesta, încheiem discuția noastră și dăm acum cuvântul Comisiei. Domnul Chis are cuvântul. Who will speak on behalf of commission? Ah. Cine a venit din partea comisiei? Uh, <laughs> îmi cer scuze, nu stați uh, unde sunt eu obișnuit să stea reprezentanții comisiei, de aceea nu v-am observat. Dintr-o dată comisia nu mai este în dreapta, ci este în stânga. Well, I, I'll try to be neutral with the Încerc să fiu neutru în răspunsuri, spune reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește primele uh, întrebări care au fost adresate și, la modul general, noi uh, suntem uh, mulțumiți, suntem de acord cu mesajele care au fost transmise de către domnul Lange și cred că obiectivele esențiale referitoare la acest acord extins de parteneriat și colaborare um, uh, sunt bune. În ceea ce privește detaliile și calitatea de uh, membru, acesta este un obiectiv uh, absolut necesar care trebuie să fie îndeplinit cât mai rapid. Totul se întâmplă uh, în mod accelerat, negocierile se desfășoară astfel, câteodată chiar sunt tergiversate negocierile noastre din această pricină, în mod inconștient. În ceea ce privește drepturile privind uh, munca, trebuie uh, discutat acest lucru cu serviciile europene de Acțiune Externă pentru a vedea cum pot fi introduse astfel de prevederi în acord. De asemenea, în părțile legate de dezvoltarea durabilă, eventual. În ceea ce privește standardele privind drepturile de proprietate intelectuală, acestea s-au schimbat în contextul ACTA, dar și în rest. Uh, și suntem în legătură directă cu reprezentanții Kazahstanului. Uh, am discutat uh, despre aceste lucruri, iar în ceea ce privește detaliile, va trebui să îi întrebăm pe experții noștri care lucrează uh, în departamentul privind drepturile de proprietate intelectuale pentru a veni cu răspunsuri mai concrete către dumneavoastră. Este unul dintre cele patru capitole pe care le-am discutat la cea de-a doua rundă de discuții în iulie, de fapt la cea de-a treia rundă de negocieri în ceea ce privește parteneriatul de uh, acord și cooperare și încă nu s-a ajuns la o, o concluzie, însă în ceea ce privește um, negocierile, lucrurile sunt pe drumul cel bun. Cam atât uh, din partea mea în acest moment. Mai dorește cineva să facă vreo observație? Întreabă domnul președinte. În ceea ce privește întrebarea venită din part referitoare la Wall Street Journal, uh, articolul uh, de acolo și de hl ul va trebui să revin cu un răspuns la dumneavoastră după ce voi avea mai multe informații pe această temă. Let's move. Mulțumesc. Să trecem acum uh, la raportorul nostru, Bernd Lange, pentru a concluziona. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii, spune domnul Lange. După cum bine știți, uh, spațiul este limitat uh, și raportorul are un spațiu limitat și întotdeauna avem uh, șansa de a îmbunătăți întregul exercițiu prin prisma amendamentelor înaintate. Așadar, vă invit să înaintați amendamente și vă mulțumesc pentru aceasta. Intervenție fără microfon. I explained it at the beginning. După cum v-am explicat la început, uh, a trebuit să ne va trebui ca amendamentele să fie transmise în limba engleză. Și cu aceasta trecem la punctul 10. La ultima noastră reuniune a coordonatorilor am decis să pregătim o întrebare cu solicitare de răspuns oral pe care să o adresăm Comisiei referitoare la măsurile menite să protejeze piața UE împotriva importurilor de origine chineză la prețuri excesiv de mici. mai ales în uh, domeniul panourilor fotovoltaice și în sectorul telecomunicațiilor. Întrebarea orală, pe acesta o regăsiți în dosarele dumneavoastră. Dau acum cuvântul uh, oratorilor pentru contribuții, mai ales, uh, în primul rând, celor care au avut această inițiativă. Prima solicitare vine din partea lui Ianic Șarau. Merci, Monsieur le Président, et bonne Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați revenit la lucru toți. Am văzut că colegii noștri eh, germani au fost profund afectați de aceste vacanțe. Domnul eh, Linger are o probleme la eh, un deget, domnul Caspari și-a rupt un picior. Sunt tot felul de victime, s-au vizitat spitale. Nu știu dacă e vreo legătură cu programul de relansare europeană și dacă se dorește și revizuirea programului de sănătate în Europa și în restul lumii, dar Bun, să revenim la subiectul panourilor uh, fotovoltaice. Așa cum am vorbit la reuniunea coordonatorilor, uh, am discutat că vom avea o întrebare cu solicitare de răspuns oral și o rezoluție. O parte dintre colegii noștri uh, au renunțat la ideea de rezoluție și am rămas la propunerea de întrebare cu solicitare de răspuns oral. Domnul Caspari a propus un text acest text reprezintă un compromis între două viziuni și uh, permitea uh, continuarea discuțiilor între noi. Însă acel text nu i-a satisfăcut pe grupul pe care uh, nu i-a satisfăcut pe colegii mei din grupul ecologiștilor. Am dorit extinderea la mai multe chestiuni afectate de dumping pierde puțin duce la pierderea um, concentrării impactului acestei întrebări orale. Noi trebuie să adresăm uh, Comisiei Europene o întrebare referitoare la revizuirea directivei europene privind piețele publice și dorem să știm în ce măsură preferințele geografice um, sau ceea ce numim de obicei conținut local um, poate sau nu să fie un element al strategiei industriale uh, menit să ne protejeze de dumpingul uh, chinez. Aceasta uh, era întrebarea pe care doream să o adresăm Comisiei. Dacă putem într-un fel să susținem sucursalele noastre care se confruntă cu dificultăți. Pentru că multe din companiile noastre se confruntă cu dificultăți financiare importante. Până mâine, când este termenul limită de depunere a uh, amendamentelor, uh, vom veni și noi cu un amendament al uh, verzilor pentru a introduce acest aspect legat de conținutul local. Vom adăuga așadar acest element și sperăm că uh, vom fi susținuți de colegi din alte grupuri și că în comisie vom vota pe 17 uh, sau 18 septembrie și apoi vom vota uh, în plenară întrebarea uh, în octombrie. Mulțumesc! Cu toții uh, am observat că Statele Unite au reacționat foarte dur la ceea ce uh, consideră ei uh, un dumping la scară mare. să recurge la tot felul de tehnici, în special la subvenții. Toată lumea știe că în doar câțiva ani chinezii au inundat pur și simplu piețele europene și americane, în Americul de Nord, la prețuri uh, extraordinar de mici. Statele Unite au demonstrat că există vreo 12 um, categorii de subvenții uh, acordate producătorilor chinezi de uh, panouri fotovoltaice care sunt ilegale. Chinezii acordă uh, subvenții de la 30 uh, uh, până la 250% din prețul produsului finit producătorilor de astfel de panouri. Europenii și americanii trebuie să-și susțină industriile și să apere viitorul industriilor lor în fața unei concurențe neloiale. Avem uh, tot dreptul să reacționăm, să o facem energic, pentru că, într-adevăr, e vorba de o industrie a viitorului și nu uh, trebuie să, lăsăm, uh, să îi lăsăm pe chinezi să ne ia înainte. De aceea susținem propunerile care s-au făcut, în special cea pe care a menționat-o Uh, domnul Jadot, și anume concentrarea pe um, dezvoltarea acestor industrii la nivel local. Domnul Helmut Scholz de la GUER, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident un subiect foarte important care, se, care atinge și subiectele, subiectul cooperării comerciale în general uh, cu China și Statele Unite. În principiu sunt de acord, sunt de acord și cu prelungirea termenului pentru amendamente, pentru ca aceast, aceste întrebări orale să fie mai, um, mai bine orientate. Am urmărit argumentarea lui Ianic. Aș dori însă să mă mai refer la un aspect la care, pe care ar trebui să luăm în considerare uh, aspectul uh, ce ține de cercetare um, și de inovație în ceea ce privește domeniul fotovoltaic uh, nu a fost menționat până acum. În general, vorbim des... când vorbim despre energii regenerabile și despre uh, energia fotovoltaică, trebuie să ne fie foarte clar și unde s-a greșit, cum am făcut că nu am obținut în Europa o producție în masă a uh, panourilor fotovoltaice. Unde s-au creat uh, capacități proprii de cercetare și unde nu? Iată, tocmai în estul Germaniei această șansă nu a fost utilizată. S-a instalat industria solară, a fost subvenționată foarte puternic timp de o vreme întreagă Însă, după toate aceste măsuri, nu s-a obținut ceva durabil. Au existat discuții între doamna cancelar Merkel și omologul uh, său chinez și s-a spus că nu trebuie imediat să mergem în fața unei curzi de arbitraj, ci trebuie să vedem cum putem să oferim noi perspective industriei europene în acest domeniu al energiei regenerabile. Și cred că asta ar trebui să fie luat în considerare când, la, când redactăm această întrebare orală. Now other requests for the floor. Let's listen to the... Nu mai sunt solicitări de intervenție. Voi da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Velghe. Mulțumesc, domnule uh, președinte, și eu m-am așezat uh, în uh, partea greșită a sălii, dar încerc să rămân undeva la mijloc. Avem o oarecare dificultate în a răspunde la această întrebare și în a aborda problema întrebării orale. O dificultăți legate de substanță. Nu am deschis încă un caz de antidumping sau un caz uh, de uh, opoziție împotriva uh, subvențiilor. OMC-ul ne obligă să nu publicăm nimic în acest sens înainte de luarea unei decizii de a deschide un astfel de caz. Nu avem uh, niciun caz deschis la ora actuală, prin urmare uh, Comisia nu poate discuta pe fondul acestei probleme. Trebuie să ne respectăm obligațiile legale conform acordurilor cu MC-ul. Sper că puteți înțelege acest lucru. Pe de altă parte, să pretindem că problema nu există ar fi o dovadă de uh, naivitate. Toate ziarele vuiesc, uh, obligațiile OMC obligă semnătarii acordurilor cu OMC-ul, dar nu și industria uh, cu toții știm uh, din ziare că la sfârșitul lunii iulie o parte a industriei uh, panourilor solare din Europa s-a adresat presei și a spus am adresat uh, o plângere Comisiei Europene. Chiar dacă este așa, avem la dispoziție 45 zile pentru a decide dacă deschidem sau nu o procedură. Puteți privi calendarul pentru a vedea uh, când se împlinesc 45 de zile de la sfârșitul lunii iulie. Dacă deschidem uh, un caz, uh, o procedură, trebuie să facem investigații, avem un termen de 9 luni, după care putem lua măsuri provizorii și în total în 15 luni va trebui să luăm o hotărâre cu privire la măsurile definitive pe care le vom lua. Cam așa decurg lucrurile, atât vă pot spune la momentul de față. Dacă um, circumstanțele sunt uh, de uh, această natură, vom putea uh, discuta pe fond destul de curând. Înțeleg că acum Comisia nu poate spune nimic public pentru că și-ar încălca obligațiile cu MC-ul, dar eu înțeleg că nu ne spuneți nici măcar uh, cam care uh, este drumul pe care dorește să o ia comisia. Poate că ar trebui să discutăm uh, cu ușile închise care sunt planurile comisiei în acest sens. Am avut propune de schimbarea termenului limite pentru amendamente am primit, doriți să avem o propunere oficială în acest sens? Domnule uh, Langen, avem o pro vreo propunere oficială de a modifica calendarul? Eu aș propune ca termenul limită pentru depunerea amendamentelor să fie 8 septembrie. Președintele, asta înseamnă uh, să renunțăm la decizia coordonatorilor, pentru că în lipsa mea, coordonatorii uh, au decis să adopte calendarul actual, conform uh, căruia decizia urma să se ia înainte de plenara din octombrie. Dacă decidem să amânăm uh, termenul limită de, de depunere a amendamentelor, va trebui să amânăm și decizia în plenară. Sunteți de acord? Uh, acceptați și aceste consecințe ale amânării termenului limită? Ce este important? Să mai avem două, trei zile pentru amendamente sau ca această decizie să se ia în plenară în luna octombrie? Dacă sunteți de acord cu mine că este mai bine să avem o decizie în octombrie, în plenare, atunci haideți să păstrăm calendarul actual. De dumneavoastră depinde să decideți. Nu vreau să supun la vot această propunere înainte de a vă avertiza cu privire la consecințele uh, modificării calendarului care a fost adoptat foarte, în mod foarte înțelept de coordonatorii noștri. Nu e așa că nu mai avem nicio propunere de modificare a calendarului? Foarte înțeleaptă decizie. Rămânem la calendarul actual. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 4 septembrie, mâine la orele 12. Vă avertizez că nu există niciun raportor, deci eu sunt ca președinte uh, responsabil de acest uh, subiect. Trebuie să spun că există limite foarte, foarte stricte în privința um, uh, dimensiunilor întrebării uh, orale, să nu folosim prea multe cuvinte, vă rog, atunci când depuneți amendamente, vă rog să compensați cuvintele suplimentare pe care le-ați adăuga cu retragerea numărului corespondent de cuvinte, pentru că astfel uh, întrebarea va fi uh, declarată inadmisibilă din motive de formă. Trebuie să respectăm anumite criterii. Ați înțeles, uh, da? Deci vă rog să numărați cuvintele. Trebuie să um, eliminăm, uh, câte cuvinte adăugăm la întrebare, pentru ca dimensiunile să rămână aceleași. Am încheiat și discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi și s-a încheiat astfel și uh, uh, porțiunea cu ușile deschise a reuniunii noastre. Îi voi ruga pe toți cei care nu pot participa la, uh, nu au dreptul de a participa la reuniunea coordonatorilor să părăsească încăperea. Vă reamintesc că pentru reuniunea coordonatorilor, doar coordonatorii, secretariatul Comisiei, Serviciul Juridic al Parlamentului European, oficialii grupurilor politice și asistenții coordonatorilor au dreptul de a rămâne în sală. Toate celelalte persoane sunt uh, invitate să părăsească încăperea cât mai curând și în liniște.